raportul uh, domnului Diaz de Mera. Raportorul are cuvântul pentru patru minute. Domnule, domnule președinte, domnule comisar, permiteți-mi uh, să îi mulțumesc, uh, în primul rând, colegului meu pentru sprijinul pe care mi l-a oferit la redactarea acestui raport. Doresc să atrag atenția Comisiei și Consiliului asupra terminologiei. Cred că ar fi mai bine să vorbim despre caracterul legal al migrației, pentru că până acum era vorba despre migrație ilegală. În anumite state membre vorbim despre faptul că imigrația sau trecerea frontierei uh, reprezintă o infracțiune, în altele nu este așa. Pe de altă parte, șederea ilegală în anumite state nu este considerată infracțiune. De aceea, această activitate nu poate fi incriminată. Raportul prevede de aceea modificarea terminologiei și strămutarea accentului de la o terminologie mai puțin precisă la una mai precisă referitoare la această mișcare migraționistă. În ceea ce privește această rețea de ofițeri de legătură, ea a fost înființată în anul 2004 prin de către Consiliu. Este vorba despre ofițerii de legătură care sunt de reprezentanți ai unui stat membru și care sunt trimiși în străinătate pe lângă niște autorități oficiale pentru a reface contactele cu anumite autorități din celelalte state membre pentru a combate uh, traficul de persoane, pentru a ajuta la um, readucerea în țară a imigranților ilegali și așa mai departe. Este vorba de asemenea despre uh, extinderea și continuarea acestui regulament uh, Um, se dorește o coordonare mai bună între statele membre în ceea ce privește gestionarea frontierelor externe și, de asemenea, se dorește prezervarea siguranței la frontieră și prezervarea protecției, intervenție rapidă, un control al frontierelor externe și um, ajutarea statelor atunci când au nevoie de asistență tehnică sau operațională uh, la frontierele externe. Deci oferirea sprijinului acestor state în mod corespunzător pentru a putea merge mai departe în comun. Este cât se poate de evident că aceasta este o misiune importantă pe care Frontex ar putea să o îndeplinească mai bine dacă este să ținem cont de experiențele care există în această rețea și care ar putea fi împărtășite cu Frontex. Agenția Europeană nu are niciun fel de reprezentanțe în afara teritoriului Uniunii Europene, iar acest regulament care urmează să fie revizuit, în acesta este vorba despre utilizarea acestor experiențe reciproc în uh, domeniul uh, migraționist și al politicii de migrație. La propuesta de modificación ceea ce regulamentul inițial nu prevedea. Propunerea de modificare prevede de asemenea ca rețeaua de informare securizată, conectată la internet, trebuie să funcționeze în mod securizat între statele membre, astfel încât această activitate de uh, comunicare în rețea să fie consolidată și să existe un mecanism pentru prezentarea de rapoarte care să evalueze rezultatele uh, acestor ofițeri de legătură în materie de imigrație. Pe baza pe baza temeiului juridic și anume 63 și 66 articole din tratat. Mai sunt câteva uh, comunicări, mai sunt câteva informații pe care o să vi le prezint. Mulțumesc. Acum în numele Comisiei, doamna Malmström. Poftiți, doamnă. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc Comisiei pentru Afaceri Juridice și mai ales raportorului domnului Diaz de Mera și raportorilor din umbră pentru activitatea depusă la acest dosar foarte important. Salut acordul obținut împreună cu Consiliul. Modificarea sugerată ar permite o cooperare mai strânsă între Frontex și rețeaua uh, ofițerilor de legătură ceea ce ar face, uh, ar permite schimbul de informații prin platforma securizată conectată la internet, astfel încât și Consiliul și Parlamentul European să fie informați și toți, toate statele membre să fie informate uh, cu privire la activitatea acestor uh, ofițeri. De asemenea, atunci când se raportează cu privire la situația legată de imigrație în statele terțe, trebuie luată în considerare drepturile omului. Și cred că, într-adevăr, așa cum spune raportorul, ar trebui să folosim migrația nereglementată. Însă problema este că articolul folosit ca și temei juridic din tratat menționează sintagma migrație ilegală. Datorită modificării și Conform cu programul de la Stockholm, rețeaua va fi adaptată astfel încât contribuția ofițerilor de legătură să poată să fie adusă spre o mai bună înțelegere a acestor fenomene ale migrației nereglementate, astfel încât să se găsească soluții adecvate. Și recomand adoptarea acestui regulament, modificării de regulament, cât mai repede, astfel încât să avem un, acest uh, instrument de cooperare pentru gestionarea migrației. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc. Acum trecem la vorbitorii în care iau cuvântul în numele grupurilor politice și întâi are cuvântul domnul Coelho pentru PPE două minute. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar, stimați colegi. La Parlamentul European am sprijinit întotdeauna propunerile care eh, răspund nevoilor reprezentate de fluxul migratoriu în ceea ce privește imigrația ilegală sau nereglementată sau clandestină. Această propunere merge în această linie și eh, putem să depunem amendente, așa cum a spus eh, și doamna Demera, la ce privește regulamentul 2004 cu privire la uh, pentru a crea sinergiile necesare și acest instrument de cooperare foarte important, iar uh, agenția Frontex, uh, care a fost uh, înființată mai târziu. Acești um, ofițeri de legătură sunt reprezentanții statului în străinătate, prezenți în peste 135 de țări și mențin relațiile cu țara de gazdă pentru a combate imigrația ilegală prin uh, rețeaua de gestionare a migrației ilegale. Este clar că uh, cooperarea aceasta este foarte importantă și agenția Frontex la fel. Pe baza informațiilor strânse, strânse de ofițerii de legătură, trebuie să analizeze Frontex Um, riscul și uh, sistemele de cooperare între țările terțe și statele membre. Informațiile din aceste rețele vor uh, fi transmise prin ICONET, o rețea uh, sigură de coordonare și informare a statelor membre în ceea ce privește fluxurile migratorii, iar în același timp ni se permite ca aceste aceste rețele să beneficieze de, flux, de fondurile disponibile în cadrul uh, luptei pentru apărarea frontierelor externe. Uh, Aș dori să vă spun că mm, domnul raportor a făcut o treabă excelentă, nu neapărat uh, pentru că a pus foarte mult accentul unde trebuie în acest dosar și pentru că a depus foarte mult efort, dar și pentru că a încercat din răsputeri să obțină un acord foarte important încă din prima lectură. Vă mulțumesc! Acum, în numele grupului socialiștilor și democraților, ia cuvântul Claude Moraes, un minut. Vă rog, domnule. Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru că am dat ocazia de a vorbi în uh, numele uh, grupului socialiștilor și doresc să-i mulțumesc uh, domnului Diaz de Mera care s-a a consultat cu uh, toți raportorii din umbră și pentru că a condus uh, foarte bine negocierile cu Consiliul. Acest proiect, acest raport, din punctul meu de vedere, aduce o mai bună înțelegere și luare în considerare a complexității acoperirii acestui uh, domeniu și este vorba despre uh, niște activități extrem de complexe și de aceea este necesar, din motive de transparență, să se asigure un mai bun um, schimb de informații cu Parlamentul European și cu uh, organizații ca uh, cum ar fi comisarul, înaltul comisar pentru uh, refugiați. Și Trebuie de asemenea luat în considerare um, aspectele pe care le-a, tocmai le-a menționat și doamna comisar. Um, transferarea, detașarea unor ofițeri de legătură în uh, țări terțe poate ridica niște probleme din punct de vedere al drepturilor omului, mai ales în ceea ce privește dreptul uh, solicitanților de azil de a beneficia de protecție. Un punct legat de terminologie. În uh, documentul de explicativ am ajuns la, un, la o înțelegere în ceea ce privește acest punct. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Acum în numele Alianței Liberalilor și Democraților ia cuvântul domnul Ilcev. Două minute. Vă rog, domnule. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să mă alătur tuturor celor care au lăudat uh, eforturile domnului raportor, uh, care a creat uh, o atmosferă ce ne-a permis să discutăm pe față problemele complexe cu care ne confruntăm și să ajungem la compromisuri care ne bucură și ne mulțumesc pe toți. Ca reprezentant uh, al ALDE, aș uh, dori să vă spun că acest uh, rezultat îmbină subiectul drepturilor omului cu subiectul foarte important al imigrației și fluxurilor migratoare. Punând accentul pe drepturile omului, putem garanta o abordare umanistă și justă, atât din partea funcționarilor, cel, funcționarilor care se ocupă de imigrație, cât și din partea Frontex. Astfel vom îmbunătăți cooperarea atât uh, între ofițerii de legătură, cât și între angajații Frontex, iar acest lucru le va permite să dobândească mai multe cunoștințe care le vor folosi tuturor celor care uh, se ocupă de gestiunea fluxurilor uh, migratorii și a acestui proces. Este necesar uh, acest lucru, fiindcă astfel va fi fiindcă astfel vom putea face față fluxului migratoriu care este în creștere și va fi și pe viitor. Mulțumesc! Îmi cer scuze, spune președinta, v-am întrerupt puțin uh, prea devreme. Sper că ați reușit să spuneți tot ce ați vrut să spuneți. Dacă nu, vă mai dau câteva secunde. Bun, vă mulțumesc. Acum, un minut, are cuvântul doamna Keller în numere uh, grupului verzilor. Mulțumesc și eu aș dori să mulțumesc raportorului domnul Diaz de Mera pentru munca excelentă. Ofițerii de legătură în materie de imigrație ar trebui să fie nu doar uh, cei care facilitează deportările. Ei ar trebui să urmeze și să monitorizeze îndeaproape situația drepturilor omului în stat, țările în care se află și mai ales să aibă grijă de respectarea drepturilor solicitanților de azil și a celor care sunt returnați. Și mă bucur că aspectele legate de drepturile omului au fost incluse în cerințele de raportare care lipseau din propunerea inițială. De asemenea, salut faptul că ați reușit să dați un rol mai important Parlamentului European, pentru că este singur Parlament, singurul, singura instituție aleasă direct la nivel european, care are un, are un rol și mai puternic acum după tratatul de la Lisabona, deși nu, se pare că nu toată lumea a realizat acest lucru. Deci, încă o dată, vă felicit pentru acest raport și mâine vom vota amendamentele de compromis pe care ați reușit să le negociați. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum, în numele GUE NGL, are cuvântul domnul Tavares, un minut și jumătate. În primul rând, chiar... Mulțumesc în primul rând, aș dori să mulțumesc uh, domnului Diaz de Mera pentru activitatea sa foarte bună de cooperare și dialog uh, pe care le-a întreprins cu noi pe, pe parcursul acestui proces, mai ales în ceea ce privește subiectul delicat, uh, așa nume dacă referințele din acest text se referă la imigranți, uh, la migrații nereglementate sau ilegale, iar domnul raportor a avut o atitudine foarte constructivă, dinamică și e drept că tratatul și poziția Consiliului nu ne-au permis să mergem mai departe și să avem o o denumire mai largă și mai corectă tehnic pentru imigranții clandestini și nereglementați. Sunt de părere că în această discuție, ca și în altele privind imigrația în Parlamentul European, este vorba despre o politică represivă la adresa imigrației care, um, al, care, uh, care are temeliile bine puse la punct. Avem Schengen, avem Frontex și uh, chiar uh, ofițerii de legătură. Această rețea care acum va fi modificată și toate acestea deci desfășoară o funcție represivă de control al frontierelor. Cu toții știm, chiar și de, de stânga și de dreapta, că uh, această politică represivă nu este una demnă de numele său, fiindcă e nevoie și de explorarea căilor legale. Și dacă votăm uh, acest raport uh, în această, în această formă, eu, uh, eu vă spune că Aș fi de acord, dar noi votăm și compromisul cu Consiliul din prima lectură și cred că aici nu am mers atât de departe cum am fi putut. Vă mulțumesc. Für die Fraktion Europa der Freiheit und der Demokratie. Mulțumesc. În numele EFT, domnul Natal, un minut și jumătate. Madam President. Doamnă președinte, una din uh, avantajele unui uh, stat suveran este că poate controla cine intră și cine nu intră în țara sa. Multe guverne însă au renunțat la această competență acordând-o unor pur birocrați. Și la ce am ajuns? Am ajuns la o situație în care nu mai putem deține controlul asupra fluxurilor migraționale care intră în Uniunea Europeană. Și nu cred că această rețea de ofițeri de legătură are posibilitatea de a opri acest fenomen. Trebuie să ne întărim sistemele noastre de imigrație în propriile noastre țări. Dacă provii din Letonia, din Polonia sau din alte țări, poți circula, poți veni în mod liber în celelalte țări. Ce se întâmplă însă dacă o țară ca România, de exemplu, acordă naționalitate, cetățenie unor um, mii de imigranți ilegale, acest lucru este o bătaie de joc. Și cred că trebuie să ne regăsim controlul asupra propriilor noastre frontiere. Și acest lucru nu poate fi încredințat unor simpli funcționari fiecare stat membru ar trebui să aibă puterea de a controla cine intră și cine nu intră pe teritoriul său și de aceea fac apel la dumneavoastră să respingeți acest raport. Mulțumesc. Este o întrebare din partea doamnei Morvai. Domnule Natal, este o întrebare din partea doamnei Morvai către dumneavoastră. Acceptați această întrebare? Vă rog. Vă rog. Mulțumesc, uh, vreau să mulțumesc uh, și colegului care a vorbit despre greutățile cu care se confruntă lucrătorii englezi din cauza imigrației și eu vin dintr-o țară, Ungaria, unde, din păcate, mulți oameni sunt aduși în această situație și anume de a fi nevoiți să emigreze în Marea Britanie ca medici, infirmieri sau uh, sau uh, acceptând o slujbă sub uh, calificările lor, uh, dat fiind că salariile sunt foarte mici în Ungaria. Acest lucru îi face pe oameni cu studii foarte avansate să emigreze intervenție fără microfon. Da, ați depășit, ați depășit timpul, spune președinta. Domnul Natal, dacă vor să vină doctor sau asistente în Regatul Unit să lucreze și noi avem nevoie de aceste competențe, atunci să vină. Dar în momentul de față avem o situație în care piața noastră este saturată. Nu mai putem să controlăm cine vine din Uniunea Europeană și cine nu. Și acest lucru este greșit în mod fundamental uh, oamenii rămân fără locuri de muncă. Și să vă dau un exemplu. Taximetristul care m-a adus în această dimineață la aeroport era un britanic care a fost uh, dat afară pentru că au venit polonezi și i-au luat locul de muncă și acum trebuie să conducă un taxi, ceea ce nu poate fi bine. Mulțumesc, spune președinta. Trecem acum mai departe la vorbitori. În numele vorbitorilor neafiliați vorbește domnul Filip Claes, un minut și jumătate. Este evident că atunci când dorim să combatem imigrația ilegală, Sigur că sunt uh, pentru acest lucru. Dacă ofițerii de legătură pot să facă ca Frontex să fie o agenție mai eficientă, acest lucru ar fi unul pozitiv. Însă aș dori să subliniez că nu putem să ne lăsăm orbiți de niște procese instituționale și birocratice. Nu trebuie să pierdem din vedere care este imaginea generală. Problema generală a imigrației este una de natură politică, care necesită o voință politică pentru găsirea de soluții. Astăzi constatăm, constatăm că există state membre, ca Belgia, de exemplu, care uh, recompensează imigranți ilegali acordându-le un document de ședere. Nu astfel putem lupta împotriva imigrației ilegale, din potrivă, o încurajăm și am putea avea mai mulți ofițeri de legătură, mai mulți agenți ai Frontex. N-ar servi la nimic, pentru că dacă astfel de politici continuă să fie conduse în Uniunea Europeană, problema nu va face decât să se agraveze nu e vorba numai de imigranți, de imigrație ilegală, ci și de um, fenomene de ședere care nu respectă legile țării respective. Cred că din punct de vedere terminologic ar trebui să găsim un alt nume, un alt termen. Pentru că aici sunt acoperite mai multe tipuri de imigrații. Președinte, întrerupe, trecem la următorul vorbitor, domnul Papa Nicolau, două minute. Mulțumesc foarte mult. Faptul că majoritatea dintre noi l-am uh, lăudat pe domnul raportor uh, este un lucru foarte important. Toți raportorii din urmă, din umbră, au înțeles uh, cât de important ar fi fost acest raport și ce, la ce rezultat am ajuns. Iată de ce doresc să-mi adaug și eu felicitările. Acest lucru ne arată că la nivel european, în încercările noastre de a controla fluxul migrator, fie că este vorba de migrație ilegală, ilegală sau nereglementată, aici trebuie să se dea dovadă de solidaritate între statele membre și noi încercăm să folosim cât de bine putem toate instrumentele pe care le avem la dispoziție. Am uh, înființat această rețea a ofițerilor de legătură care cuprinde peste 130 de țări. Am înființat Frontex, de curând am înființat Agenția pentru Azil, vorbim de acorduri de readmisie și vom continua cât de mult ne stă în putință să îmbunătățim lucrurile de la an la an, astfel încât putem spune că am ajuns acum într-un moment în care putem să încercăm să îmbinăm aceste instrumente și să vedem cum poate conlucra Frontex cu alte agenții, folosindu-se de toate folosindu-ne de toate instrumentele pe care le avem la dispoziție. Printr-o coordonare mai strânsă și faptul că am obținut atâtea lucruri până acum înseamnă că putem să îmbunătățim uh, situația pe viitor. Nimeni nu spune că putem să ne culcăm pe laur, dacă ne uităm la Grecia. 90% din imigranți din imigranții ilegali în Uniunea Europeană pătrund pe acolo. Iată, deci avem multe de făcut și trebuie să facem mai multe, însă avem motive să fim optimiști, fiindcă instrumentele le avem la dispoziție și prin cooperare strânsă și solidaritate vom reuși să ne îmbunătățim situația și mai mult. Doamnă comisar, să fiți sigură că vom sprijini toate eforturile comisiei. Toate inițiativele comisiei se vor bucura de sprijinul nostru. Mulțumesc, urmează domnul Mălțăr, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, ofițerii de la Frontex contribuie foarte serios prin activitatea lor uh, uh, de um, cooperare la protejarea frontierilor externe ale Uniunii Europene. Și cred că ar trebui să consolidăm um, această activitate a lor. De aceea, o măsură de creare a unei uh, rețele de ofițeri de legătură în materie de imigrație trebuie susținută dacă vrem într-adevăr să uh, Uh, asigurăm în mod eficace uh, fluxurile, că fluxurile migratoare uh, care intră pe piața Uniunii Europene nu contravin legii. Însă, în general, în această problemă a migrației trebuie de fapt, să se ajungă la o cooperare mai bună a tuturor actorilor. Competențele Frontex trebuie să fie armonizate cât mai repede cu cele ale statelor membre, printr-o cooperare mult mai eficace uh, pentru a asigura frontierele externe ale Uniunii Europene. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum urmează procedura intervențiilor spontane. Primul vorbitor este domnul Busutil. Eh, Mulțumesc, domnule, doamnă președintă. În calitate de raportor al regulamentului privind Frontex, trebuie să vă spun că sunt foarte mulțumit de modul în care a fost eh, dezvoltată acest această lege, pentru că ne dorim cu toții întărirea agenției Frontex. Raportul meu privind Frontex a fost prezentat în această lună și chiar în această lună și termenul uh, va expira. Sper că în ianuarie și februarie, Comisia Libe va putea adopta amendamentele privind raportul Frontex și că vom putea să încheiem acest proces din punct de vedere al comisiilor. Sper că vom putea continua procesul cât mai bine pentru a-l încheia cât mai repede. Însă, existența acestor ofițeri de legătură care ne vor ajuta să colectăm informații pentru Frontex va fi ceva foarte util. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Rossi, acum. Domnule Rossi, vă rog. <clears throat> Mulțumesc, domnul președinte. Acest uh, raport um, am, uh, ar fi putut să se bucure de sprijinul nostru, dar, din păcate, a fost modificat de amendamente inutile. De ce migrație nereglementată și nu ilegală? De ce să nu spunem lucrurilor pe nume? Migrație ilegală e migrație ilegală și această rețea de ofițeri de legătură care sunt uh, care sunt încadrați uh, în cadrul autorităților externe pentru a combate migrația ilegală. ar trebui să se facă schimb de informații între ambasade, între autoritățile interne și externe privind uh, migrația ilegală, mm, foarte folositoare pentru a combate rețele de imigrație. Și noi nu ne putem permite să pierdem lupta pentru combaterea uh, traficului de ființe umane. Domnul Obermeier. Mulțumesc, doamnă președinte. Uh... Există ofițeri de legătură pe care statele membre le trimit în țările terțe pentru a combate imigrația ilegală. Cooperarea între aceștia și Frontex este urgent necesară. Avem nevoie de un schimb de informații, de bune practici pentru a evita structurile duble. Și eu sper că vor exista um, efecte de sinergie care vor duce la o mai bună și mai eficientă combatere, uh, apărare a granițelor externe ale Uniunii Europene. De asemenea, uh, e nevoie de încheierea de acorduri de readmisie cu toate statele și cu cele de pe continentul african, pentru că în Uniunea Europeană este un adevărat haos atunci când uh, trebuie uh, operată readmisia unei uh, persoane aflate în situație de ședere ilegală, ceea ce are consecințe negative pentru toate statele membre. Deci trebuie să acționăm, Frontex trebuie să fie consolidată și uh, Uh, de asemenea, statele membre trebuie să-și, să-și respecte angajamentele uh, care le revin. Mulțumesc, care acum cuvântul domnul Șeghedi. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnelor și domnilor deputați, propunerea este extrem de clară pentru noi. Nu este acceptabil să facilităm imigrația și să contribuim la agravarea problemelor. Uh, Ofițerii de legătură vor reprezenta o întărire a mecanismelor uh, aflate în, uh, în favoarea solicitanților de azil, însă această acest termen ilegal nu poate fi înlocuit de termenul nereglementat. Nu putem uh, califica drept legitim ceva ce încalcă legea. Cetățenii nu mai suportă acest gen de reglementări și cred că este momentul ca și deputații din această instituție să ia la cunoștință acest lucru pentru că am putea ajunge la o adevărată caricatură a acestui Parlament. Bronz. Mulțumesc, urmează domnul Bronz. Uh, Mulțumesc. Amendamentele la regulament înlesnesc schimbul de informație pentru, gestionarea migraiei ilegale. Eu nu vreau să o gestionez, vreau să opresc. Migrația se bazează pe presupunerea că este produsul culturii noastre și că expunerea la uh, cultura europeană îi va transforma pe neeuropeni în, neo, în europeni de la prima sau a doua generație, dar oamenii nu sunt produsul unor culturi, ci invers. Dacă aducem populația lumii terțe în Europa, atunci vom aduce lumea a treia în Europa Uh, și asta pentru totdeauna, ceea ce se întâmplă, iată, s-a întâmplat, iată, în ultimii 60 de ani. Mulțumesc! Și ultimul vorbitor este doamna Morvai. Vă rog, doamnă. Doamnă președintă, doamnelor și domnilor, dragi colegi, cred că ar fi bine să găsim soluțiile adecvate și în acest sens voi propune ca fiecare în țara sa să aibă dreptul să fie rezidenți și să beneficieze de condiții economice și sociale uh, benefice pentru a nu mai considera niciun fel de cetățen european ca cetățen de uh, a doua categorie, de categorie secundară. Vorbeam despre uh, declinul sistemului medical din Ungaria, unde medicii sunt obligați din motive economice să migreze în alte state membre ale Uniunii Europene și trebuie să se realizeze o analiză a acestei situații, să se înțeleagă care sunt cauzele și să ne asigurăm că statele pot asigura condiții de viață decente pentru medicii și uh, asistentele calificate. Acum dau cuvântul în partea Comisiei Europene, doamne comisar Malmström. Mulțumesc, domnule președinte. Chiar dacă această zbatere nu a arătat-o, eu, domnule Dias de Mera, îmi dau seama că aveți o susținere foarte importantă pentru propunere și vreau să vă felicit pentru acest lucru, pentru că arată că ați depus o muncă foarte serioasă. Vreau să îmi reiterez uh, bucuria pentru că ați consolidat aspectul drepturilor omului în acest uh, raport pentru că toate aspectele relevante, mai ales drepturile omului, trebuie să fie luate în considerare atunci când analizăm o țară sau o regiune și trebuie să acordăm considerație și atunci acestor aspecte și atunci când se raportează informații cu privire la imigrație din țara respectivă, pentru că este o legătură foarte clară între situația drepturilor omului și numărul de migranți sau solicitanți de azil. Acesta este unul dintre factorii importanți care îi face pe oameni să plece. De asemenea, acest birou pentru Uh, asistență în materie de azil va uh, coopera pentru a, uh, colecta informații cu privire la solicitanții de azil și va ajuta pe ofițerii de legătură să țină legătura oferind informații țărilor lor de uh, origine pentru că uh, aceștia nu pot uh, să se ocupe de situația din țara din care vin, nu este în, de competența lor. Dar trebuie să ofere informații în acest sens. Vreau să vă mulțumesc încă o dată, dumneavoastră și raportorilor, și aștept votul de mâine. Mulțumesc, doamna comisar. Acum ne reîntoarcem la raportor. Domnule Diaz de Mera, mai aveți dreptul de a lua cuvântul două minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, doamnă comisar, pentru frumoasele cuvinte adresate și pentru angajamentul de care dați dovadă în acest uh, subiect. Uh, vreau să vă spun că vă admir pentru modul cum vă desfășurați uh, rolul pe care îl aveți. S-au făcut 18 declarații și majoritatea grupurilor și-au oferit sprijinul acestui raport. Aș dori să mulțumesc din suflet tuturor, fiindcă toată lumea a contribuit în mod activ și a îmbogățit acest raport. Aș dori ca în ceea ce privește chestiunea legată de drepturile omului, să subliniez importanța înaltului comisar ONU pentru refugiați și a biroului pentru azil. Acestea sunt foarte importante și și bineînțeles că e imposibil ca toată lumea să fie de acord în Parlamentul European, fiindcă suntem sunt mulți deputați, dar am uh, lucrat din răsputeri pentru a ajunge la un consens majoritar. Și vreau să mulțumesc colegilor, mai ales uh, din colegilor de centru-dreapta, și spun uh, în calitate de creștin democrat că prefer uh, formularea nereglementată pentru migrație. Cred că cu toți suntem de acord. E mai, e mai bine semantic și etic decât uh, formularea migrației ilegală. Vă mulțumesc, stimați colegi, pentru că m-ați sprijinit aici și vă mulțumesc tuturor pentru ce ați spus. Mulțumesc chiar și celor care nu au fost de acord cu mine. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Astfel se încheie dezbaterea la acest punct. Votul va avea loc mâine. Dragi colegi, punctul următor de pe ordinea de zi este raportul doamnei Mathieu.